așa. Din partea grupurilor PPE și FD am primit uh, solicitări de nomină, nominalizări uh, în comisiile și delegațiile parlamentare. Um, lista nomina, uh, nominalizațiilor este în procesul verbal. Dacă nu există niciun fel de obiecție până la finalul, um, până la adoptarea procesului verbal, ele sunt adoptate. Miercuri,